o funcție incompatibilă cu cea de deputat european. Doresc să-i felicit pe domnii Padac și Dezir pentru numiri și vă informez că, în conformitate cu articolul 4 aliantul 1 din regulament, Parlamentul constată că locul domnului Padar este liber din 7 aprilie, al domnului Dezir din 9 aprilie și al doamnei Carvalho din 1 mai și informează autoritățile naționale de resort. Autoritățile din Estonia mi-au comunicat alegerea doamnei Catrin Sachs cu începere din 7 aprilie 2014 în locul domnului Padar. Conform articolului 7, alineatul 1 al actului referitor la alegerea membrilor în Parlamentul European și conform articolului 4 alineatul 1 și 4 din regulament, Parlamentul ia act de alegerea doamnei Sachs din 7 aprilie 2014 și doresc să-i urez un călduros bun venit colegei noastre care a mai fost și înainte în Parlament, și uh, vă amintesc că uh, colega noastră nu își poate